Vă mulțumim, domnule Gozes. Acest uh, punct de pe ordinea de zi este acum închis și vă anunț că vom vota mâine la orele 11.30. Raportul și amendamentele. Am să fac câteva comunicări care tocmai mi-au parvenit. Am primit uh, două poziții în prima lectură din partea Consiliului și motivația acestora. De asemenea, un document de poziție al Comisiei. Titlurile vor fi publicate în procesul verbal al acestei reuniuni. Parlamentul are trei luni la dispoziție pentru a se pronunța și termenul se calculează pornind de mâine, adică de pe data de 26 octombrie 2012. Apoi am primit din partea grupului verzilor o cerere de numire în Comisia Parlamentară a acestor numire va figura în procesul verbal al acestei sesiuni și se va considera că în cazul în care nu apar obiecții, această numire este